stare locală, mai ales având în vedere dificultățile cu care Europa se confruntă în prezent în ceea ce privește economia și finanțele. Mulțumim, doamne comisar. Am încheiat discuțiile pe acest raport. Votul este mâine la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Mitchell privind instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Aveți cuvântul. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare uh, este un instrument foarte puternic. În perioada 2007-2013, Uniunea Europeană va avea la dispoziție un uh, buget de aproape 70 miliarde de euro pentru a uh, lupta împotriva sărăciei, pentru a atinge obiectivele mileniului și pentru a promova democrația în sate. Trebuie să ne asigurăm că banii sunt uh, folosi, folosiți, cheltuiți uh, conform acestor obiective. Vom uh, prezent, prezenta uh, instrumentele pentru perioada de după 2013. De aceea, Comisia pentru Dezvoltare a luat inițiativa de a analiza uh, ceea ce am învățat din uh, instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și pentru a îmbunătăți viitorul uh, instrument. Am luat o decizie unanimă de a susține următoarele principii. Avem nevoie de un instrument de finanțare care să fie uh, orientat exclusiv către eradicarea sărăciei, cum este ea definită în tratatul de la Lisabona, și care să acopere doar statele în curs de dezvoltare. Noul instrument trebuie să uh, ia măsuri care să ne întrunească criteriile asistenței oficiale pentru dezvoltare definită de Comitetul pentru Asistența pentru Dezvoltare a uh, OCDE. Cota trebuie să fie mai uh, strictă decât în instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare actual. Noi nu o punem la um, în sub întrebării importanța instrumentului actual, în special în piețele Um, în curs de dezvoltare. Însă acest instrument, cred că aceste ajutoare trebuie alocate printr-un instrument mai bun și mai specific. Finanțarea pentru uh, asigurarea accesului la educație și la uh, îngrijiri de sănătate trebuie să um, fie um, asigurat. 20% din aceste fonduri trebuie să meargă către aceste două domenii, sănătate și educație. Trebuie de asemenea să uh, acordăm fonduri pentru probleme legate de climă și de dezvoltare. Trebuie să um, ne asigurăm că statele care au nevoie um, beneficiază de fonduri pentru um, asigurarea uh, sistemului, unui sistem adecvat de taxe, de impozite. Noul instrument trebuie să fie finanțat suficient. Bugetul pentru dezvoltarea al Uniunii Europene pentru, în următorul uh, cadrul financiar trebuie să crească în termeni reali pentru uh, a ne asigura că atingem obiectivul de uh, a cheltui 0,7% din uh, produsul național brut pentru asistența oficială pentru dezvoltare. Trebuie să folosim aceste fonduri în mod eficient, trebuie să existe o coordonare mai bună între Comisie și statele membre și de aceea Parlamentul susține pregătirea de documente strategice comune. Vom face astfel economii de aproape 7 miliarde de euro pe an. Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru lumea în curs de dezvoltare. În legătură cu procedura, domnule președinte, când Comisia adoptă noi decizii în legătură cu noul instrument, Parlamentul trebuie să aibă uh, și el un cuvânt, un cuvânt de spus egal cu Consiliul. Acest lucru este conform cu articolul 290 al Tratatului de la Lisabona, care trebuie să fie respectat. Rezoluția pe care o vom vota în această săptămână va asigura îndrumări uh, și uh, va arăta calea pentru următoarele negocieri și pentru uh, instrumentul pentru dezvoltare din noua generație. Sper că um, astfel um, se va susține propunerea Comisiei de Dezvoltare care a fost um, pregătit uh, pe baza in experienței noastre. Noi am uh, făcut uh, din 14 regulamente unul singur Uh, și vrem să ne asigurăm că acest instrument de cooperare pentru dezvoltare este unul funcțional și că își atinge obiectivele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Mitchell, spune președintele. Astfel uh, începem procedura intervențiilor spontane. Doamna Băsescu, are cuvântul. Președinte, eradicarea sărăciei este un obiectiv esențial al UE pe plan internațional

Mulțumim, doamna Băsescu. Acum are cuvântul doamna Țică. Mulțumesc, președinte, doamnă comisar. Uh, Uniunea Europeană poate ajuta țările în curs de dezvoltare să

în curs de dezvoltare a dori să ne spunei câteva Mulțumim, doamnă Țicău. Acum are cuvântul doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte, doamna vicepreședinte. Domnul Michel este un expert recunoscut în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare. Acesta este motivul pentru care are un raport atât de bine elaborat, pentru care îi mulțumesc. Vreau să insist asupra unui aspect, și anume respectarea principiului subsidiarității. se cunoaște că Uniunea impune cu bugetul său uh, și valorile sale în țărilor în curs de dezvoltare. Acesta este motivul pentru care, în viitor, guvernele trebuie să își respecte promisiunile. Avem obligația de a solicita respectarea drepturilor omului, dar o mai bună perspectivă este respectarea dreptului oamenilor de a dispune de ei înșiși. Trebuie să le respectăm valoarea, culturile, oferindu-le sprijin financiar. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Dancilă pentru a încheia procedura. Președinte, doamna comisar, așa cum a subliniat și raportorul, eradicarea sărăciei reprezintă unul din principalele obiective ale instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare lansat de uniunea europeană pentru a veni în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare. în prezent o altă provocare se impune pe agenda dezbaterii privind instrumentul de cooperare pentru dezvoltare respectiv criza prețurilor alimentelor generată de seceta și speculațiile de pe piața mondială a alimentelor. aceasta impune necesitatea unor reacții flexibile și rapide ale uniunii europene pentru a răspunde schimbărilor bruște în materie de necesități și priorități dar și pentru a asigura coerența cu noile obiective internaționale care urmează să fie definite în cadrul acestui proces parlamentul european trebuie să continue să sprijine eforturile comisiei în programarea politicilor de cooperare pentru dezvoltare și să își consolideze rolul în cadrul procedurii de control democratic și bugetar. mulțumesc. mulțumesc aici sesiunea intervențiilor spontane și acum dau cuvântul doamnei vicepreședinte Reding pentru a trage concluziile. Apreciem foarte mult remarcile și sugestiile Parlamentului și mă bucur să observ că suntem de acord pe majoritatea aspectelor. Comisia apreciază faptul că dialogul constant și continuu în contextul scrutinului democratic a dat naștere la niște rezultate foarte bune. Regretăm faptul că Parlamentul nu consideră că unele dintre rezoluțiile sale referitoare la programare au fost respectate în detaliu Comisia a luat în considerare în totalitate punctele de vedere ale Parlamentului ori de câte ori a fost posibil. În ceea ce privește cooperarea Comisia vrea să sublinieze că, în general, acestea ar putea să îndeplinească cerințele referitoare la asistența oficială pentru dezvoltare și, de aceea, UE trebuie să continue să uh, financeze AOD în cadrul um, serviciilor publice referitoare la instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Trebuie să ne concentrăm pe interesele europene și trebuie să existe un program tematic care să se refere la organizațiile civile și autorități locale. Proiectele finanțate de Uh, aceste, din aceste instrumente sunt considerate AOD. Cooperarea tematică, cum ar fi investirea în oameni, continuă să abordeze toate obiectivele de dezvoltare ale mileniului, dat fiind că nu trebuie să scăpăm din vedere și relațiile dintre acestea bugetizarea Fondului European de Dezvoltare nu pare să fie fezabilă în prezent, dar intenția noastră este să continuăm să discutăm aceste lucruri cu statele membre, având în vedere, în primul rând, obiectivele și principiile acordului de la Cotonou. În ceea ce privește utilizarea actelor delegate, Comisia um, a transmis o scrisoare a președintelui Barroso din 7 martie 2011, unde a fost indicat ridicată o nouă arhitectură care va reflecta noul context instituțional. Un important element va consta în uh, flexibilitatea procesului de programare pentru a permite finanțării și programării să se adapteze la lumea în continuă schimbare. Acest lucru poate fi făcut prin introducerea elementelor actelor delegate, respectând criteriile stabilite în articolul 290 din tratat. În încheiere, Comisia salută raportul Parlamentului care reprezintă o contribuție utilă pentru pregătirea instrumentului cooperării pentru dezvoltare în, în următorul cadru financiar multianual. Mulțumim, doamnei Reding. Am încheiat discuțiile pentru acest raport. Votul va avea loc mâine la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Diana Wallace pentru a discuta despre dreptul european